Bună seara, dragi colegi. Următorul punct de pe ordinea de zi, declarația Comisiei, ajutorul pentru dezvoltare al UE în Eritrea, în condițiile unor încălcări dovedite ale drepturilor omului. Și vreau să-i dau cuvântul domnului comisar Mimița. Members, Stimați deputați, salut uh, oportunitatea de a discuta ajutorul pentru dezvoltare pentru Eritrea în uh, contextul încălcării drepturilor omului. Respectarea drepturilor omului este un principiu de bază al politicii externe a UE și de aceea este foarte important în dialogul nostru cu partenerii în toată lumea, partenerii noștri din toată lumea, incluzând Eritrea. În acest dialog, dar și public, Trebuie să ne arătăm îngrijorările că Eritrea continuă să-și încalce obligațiile și nu respectă drepturile sale funda drepturile fundamentale. Cerem să se facă acțiuni concrete, precum eliberarea prezonierilor care sunt uh, deținuți încă din 2001 și mai ales uh, domnului David Isaac, care este cetățean UE și eritrea. Uniunea Europeană a vorbit despre aceste îngrijorări și în foruri internaționale, mai ales în cadrul Consiliului uh, Drepturilor Omului al ONU, unde am lansat un apel către